Uh, dear colleagues, ladies and... Stimați colegi, doamnelor și domnilor, îmi cer scuze pentru întârziere, însă este, are loc o conferință în Parlamentul European cu foarte mulți reprezentanți din întreaga Uniune Europeană. Eu am uh, deschis această conferință și de aceea am întârziat uh, la această reuniune mixtă a comisiilor noastre. Este prima întâlnire mic comună a celor două comisii, IMCO și ITRE. Doamnă copreședinte, mă bucur să coprezidez alături de dumneavoastră această întâlnire și aștept cu nerăbdare și viitoarele întâlniri comune. Aveți o de zi în dosarul dumneavoastră, stimați eurodeputați. Dacă nu mai sunt alte comentarii, putem adopta ordinea de zi fără nicio schimbare. Văd că nu este niciun fel de comentariu, nicio propunere de schimbare. Interpretarea este disponibilă în toate limbile, mai puțin malteză, croată și slovenă. Informații cu privire la procedură. Este foarte important pentru dumneavoastră să știți cum vom proceda. Vom lucra împreună la acest raport foarte important. În primul rând, aș dori să vă felicit pe toți cei care sunteți implicați în organizarea și proiectarea acestui proiect de raport. Vă felicit pentru colaborare, pentru eforturile foarte mari pe care le veți depune, le-ați depus. Mulțumesc doamnei Vicky Ford pentru activitatea dumneiei și le mulțumesc celor doi raportul doamna Gebhardt și doamna Callas. Raportul nostru va fi dezbătut și adoptat în cadrul unor întâlniri comune ale ambelor comisii. Va exista câte ordine de zi separate pentru fiecare astfel de reuniune mixtă. Reuniunile mixte se organizează mereu sub copreședinția celor doi președinți. Am hotărât noi acest lucru și credem că este cea mai bună soluție pentru noi, pentru toți. Iată pe scurt câte ceva despre procedura noastră, dacă sunt întrebări sau remarci. Nu? Bine, atunci haideți să trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi, către un act privind piața unică digitală. Doamna copreședinte, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule Buzek, pentru faptul că ne-ați urat bun venit și mulțumesc și tot tuturor celor care se află în spatele sălii. Este bine că foarte multă lume a venit să ne vadă întâlnire. Este rar faptul că avem o astfel de reuniune mixtă în Parlament, însă motivul pentru care avem o astfel de reuniune mixtă acum este faptul că interesul pentru acest dosar este extrem de mare. Câteva observații preliminare. Domnul Buzek va coprezida prima parte, schimbul de opinie între raportor și raportorii în iar eu voi coprezida cea de-a doua rundă când uh, Membrii sunt rugați să indice dacă doresc să vorbească. Începem să încropim lista vorbitorilor. Vă rog să indicați dorința dumneavoastră de a vorbi. Încetul cu încetul, vă rog. Și ne vom uita în sală, vom vedea cine dorește să vorbească și vom merge încetul cu încetul prin lista vorbitorilor. Vă rog să vă țineți cartonașul sus până când vă dăm semnul că v-am notat. Ca să nu uitați de felul în care v-am așezat, sper că nimeni nu este ofensat, avem coordonatorii în față, în primul rând, apoi urmează în al doilea rând vicepreședinții și diversi raportori în umbră în al doilea rând și sunt sigur că vor mai veni și alți membri cu timpul. Va trebui să respectăm foarte mult uh, timpul, să vedem câți oameni avem pe listă. La începutul sesiunii de dezbateri voi eh, citi lista vorbitorilor înscriși și dacă nu vă regăsiți acolo să ne spuneți. Domnul Buzek. Mulțumesc foarte mult, Vicky. Aș dori să menționez pentru vizitatorii noștri faptul că avem aici două comisii, adică aproximativ 100 de membri ai Parlamentului European și trebuie să multiplicați numărul de membri cu șapte deci, în total, suntem 751 de membri. La întâlnirile noastre mixte și la votări, în această plenară, deci când avem o plenară, această sală este absolut plină cu membri. Nu este loc deloc pentru nimeni altcineva. Acum se află alături de noi și asistenții noștri și consultanții politici, po- politici dar uh, în uh, scaunele din față se află membrii comisiilor, aproximativ 100, 120. Asta cu titlu informativ pentru invitații noștri. Puteți să ne ascultați și în aproape toate limbile oficiale ale Uniunii Europene, în 21 de limbi, astăzi. Ne puteți asculta întotdeauna. Acum să trecem la punctul 3 de pe de zi, către o un act privind piața unică digitală. Avem aproximativ aproximativ două ore pentru dezbaterea noastră. După cum știți, strategia privind piața unică digitală a fost adoptată pe 6 mai 2015 de către Comisie. Și acum, după cum a propus Comisia Europeană, avem 16 acțiuni cheie adunate în trei piloni și noi am dorit să verificăm, să vedem ce este cu aceste acțiuni, cu cei trei piloni și să ne uh, prezentăm propunerile. Este foarte important ca noi să propunem ceva concret. Bineînțeles, un mai, bune, un mai bun acces la bunurile digitale. Propunerea noastră, de asemenea, dorește să creeze condițiile și șansele egale pentru creștere și să consolidăm potențialul de creștere al economiei digitale. După cum a spus doamna Vicky Ford în introducere, vom da cuvântul coraportorilor. Ei ne vor prezenta raportul. Șapte minute are la dispoziție fiecare și apoi vom cere ca raportorii din umbră sau înlocuitorii lor să vorbească fiecare pentru maxim 3 minute Apoi toți ceilalți colegi vor avea cuvântul care s-au înscris pe lista de vorbitori. Să începem așadar cu raportorii noștri. În ordine alfabetică, doamna Evelyn Gebhardt are cuvântul prima și apoi Kaya Kallas. Evelyn, ai cuvântul. Da, mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru posibilitatea de a ne întâlni în această sală pentru reuniunea noastră. Înainte să intru pe conținut, țin în primul rând să îi mulțumesc raportoarei mele, doamna Calas, îi mulțumesc pentru o muncă într-adevăr constructivă și în domeniile în care pe conținut nu aveam aceeași părere, totuși am reușit până la urmă să luăm decizii și acest lucru este bineînțeles unul bun și voi mai discuta despre acest aspect și mai târziu, pentru că bineînțeles aceste disensiuni trebuie discutate pentru că să existe două raportoare ca trebuie să dea în acest raport părerea tuturor europarlamentarilor. Și avem nevoie de o bază foarte bună pentru discuțiile noastre și pentru a lua hotărâri. Este o provocare acest articol 55, care nu e foarte obișnuit la noi în Parlament și avem și aici articolul 54 cu um, Comisia Asociate și mai avem și articolul 53. Sunt foarte curioasă cum se va desfășura munca noastră, însă, sunt, însă cred că din punct de vedere organizațional am reușit să facem lucrurile să se miște, așa că putem să lucrăm bine acest subiect și vedem care e rezonanța lui în acest Parlament, dar și în afara lui, acest subiect este unul extraordinar de important. Ne aflăm acum în mijlocul unei revoluții, al unei revoluții digitale, care schimbă fiecare domeniu al vieții și al muncii în toate păturile societății. Și acest lucru înseamnă că aceste chestiuni trebuie să ne preocupe și să venim cu răspunsuri la provocările pe care le presupune subiectul nostru provocări care trebuie abordate într-un mod exhaustiv. Și asta nu doar punctual, pentru că punctual avem rezultate, ci trebuie să avem și o privire de ansamblu a hotărârilor pe care trebuie să le luăm pentru a vedea cum uh, se întâmplă totul. Aceste schimbări le vedem, bineînțeles, în lumea industrială, în procesul tehnologic. Avem și acum și imprimante 3D care pot să creeze noi obiecte despre care acum 3-4 ani nici măcar nu îndrăzneam să visăm. Există foarte multe tehnologii noi în acest domeniu, există foarte multe schimbări și în ceea ce privește serviciile, mai ales că există platformele, economia de sharing, există foarte multe noi posibilități de cumpărături online și toate acestea ne pun în fața unor noi provocări. Și există de asemenea și foarte multe schimbări în uh, domenii cum ar fi cum vom, munca, cum vom munci pe viitor împreună în această lume și, și ce înseamnă e-guvernarea, cum acționează statele cu administrația lor în aceste domenii. Și aici s-au făcut niște prim pași, de exemplu, cu semnătura electronică, achiziții publice electronice și așa mai departe. Așa că noi trebuie să ne gândim cum se va merge mai departe, ce se află în fața noastră pe masă, cum putem noi să analizăm această situație, să vedem cum putem profita de pe urma acestor schimbări, care sunt provocările, care sunt însă și riscurile și apoi unde este o nevoie de legislație nouă. Acestea, to- toate aceste elemente sunt lucruri uh, pe care trebuie să le facem și să ne gândim la ele, să vedem dacă e nevoie de ele sau nu. Primul punct pe care trebuie să-l discutăm în acest domeniu e ce facem cu infrastructura cum funcționează acest aspect. Și, de exemplu, joi discutam cu fermieri care ne-au spus pentru noi o provocare enormă. Comisia Europeană ne cere acum nouă ca noi să trimitem informațiile noastre în mediul digital. Însă, în anumite zone rurale, nici măcar nu avem încă furnizori de internet. Trebuie să lucrăm prin intermediul unui modem, întreaga procedură este dificilă și trebuie să ne implicăm și noi aici. Apoi, în ceea ce privește cumpărăturile online, și aici, bineînțeles, Trebuie să ne asigurăm că cetățenii, consumatorii pot să aibă încredere în aceste domenii, să cumpere și online. Și aici cred că există foarte multe îngrijorări pe care, la care trebuie să răspundem. Și asta dacă e să mă uit la Comisia Europeană și la strategia pe care a elaborat-o în acest sens. Și atunci trebuie să vedem, ne dorim într-adevăr să existe reguli diferite pentru cumpărături online sau offline, trebuie reguli diferite în funcție de bunuri digitale sau bunuri ca atare. Ce trebuie să fie diferit? Trebuie să existe diferențe dacă sunt cumpărături transfrontaliere sau nu? Cred că răspunsul e clar. Nu, nu avem nevoie de atât de multe reguli. Și de, tocmai de aceea trebuie să discutăm și să vedem exact ce și-a propus Comis Comisia Europeană în acest domeniu. Apoi mai avem și următoarea problemă o problemă importantă, cea a, geo, a, a blocării geografice. Și aici există două domenii diferite. Există, pe de o parte, un domeniu medial de blocare geografică, acolo nu am făcut prea multe pentru că Comisia pentru Cultură se ocupă de aceasta, însă există și blocare geografică și în ceea ce privește cumpărăturile online și această rerutare care are tot timpul loc, anume se încearcă cumpărarea de pe un site, dar apoi cumpărătorul este mutat auto automat pe un alt site pentru că are un IP dintr-un alt stat membru. Acestea toate sunt teme pe care trebuie să le discutăm și apoi și dreptul concurenței are ceva de spus. La platforme trebuie să ne gândim și la acestea, cum ne putem asigura că motoarele de căutare asigură o concurență echitabilă în ceea ce privește serviciile oferite de ele, cum putem noi impulsiona acest fapt. Și apoi, în ceea ce privește economia de sharing, și aici trebuie să ne gândim foarte bine ce fel de influență are aceasta asupra pieței muncii. Ne dorim într-adevăr să existe atât de multe locuri de muncă precare sau vrem să existe reguli care să fie respectate în acest domeniu. Și aici, California este pentru noi un bun exemplu și văd că, într-adevăr, timpul trece foarte repede, observ, însă tema este foarte extinsă. Apoi, această neutralitate a rețelelor, e-guvernarea, sunt puncte în care nu suntem uh, cu toții de acord. Sunt chestiuni pe care, bineînțeles, trebuie să continuăm să le discutăm și sunt sigură că toată lumea are multe de spus în acest sens. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă! Din fericire avem și un coraportor care poate să adauge tot ce a rămas nespus. Doamnă Calas. Uh, and also thank you. Mulțumesc. Și vă mulțumesc pentru cooperarea strânsă de care ne-am bucurat în munca noastră cu doamna Gebhardt pe acest dosar. După cum a spus dumneavoastră ei, acest dosar nu a fost uh, ușor. Am avut o opinie diferită pe anumite chestiuni, dar cred că este bine faptul că ne-am echilibrat reciproc. În general, cred că este important ca cele două comisii să mențină cooperarea și să aibă încredere una în cealaltă având în, pe acest dosar, mai ales având în vedere că sunt implicate și multe alte comisii cu avize. În primul rând, în ceea ce privește termenele, ppo ul ne-a cerut să amânăm votul de pe 11 pe 14 Așadar, pot sprijini această, această sugestie dacă ne bucurăm de sprijin din partea grupurile politice, dar atunci raportul va ajunge la plenarea din ianuarie. Am căzut cu toții de acord asupra unui calendar ca să ajungem la un raport destul de rapid, în așa fel încât instituția noastră să aibă un cuvânt de spus și în momentul în care Comisia Europeană va veni cu propunerea de legislație privind uh, piața unică digitală. În raport în ceea ce privește raportul, am să mă concentrez pe părțile cele mai importante pentru mine ca raportor de la ITRE. Un mesaj important pe care doream să îl transmit este următorul. Dacă Europa nu reușește să transforme uh, această revoluție digitală într-un avantaj, atunci potențialele pierderi pot fi foarte mari. Avantajele digitalului sunt esențiale pentru competitivitatea um, economiei noastre. Aici, practic, dacă ceva s-a inventat, nu are sens să luptăm împotriva sa, pentru că el va veni asupra noastră oricum. Deci aici se schimbă, practic, ceea ce trebuie noi să facem. Nu trebuie să ne împotrivim curentului inutil. Strategia privind piața digitală unică trebuie să creeze o scară pentru companii în Europa. Economie de scară. De aceea avem nevoie de o politică și de platforme care favorizează inovarea și creează noi oportunități pentru companii. Cred că este foarte important să consolidăm concurența dintre platforme. De aceea eu am propus și o strategie pentru consumator, din cauza faptului că consumatorul este un actor esențial în tot acest peisaj. Avem nevoie și de un plan pentru transformarea digitală a industriilor, având în vedere că creșterea nu vine doar din sectorul TIC, ci și din adoptarea a diverse tehnologii TIC de către alte industrii. De la prelucrare la energie, toate sectoarele pot să beneficieze de pe urma avantajelor tehnologiilor TIC, dacă le implementează. De aceea, Comisia ar trebui să lanseze o evaluare a big data în așa fel încât să vadă cum ar putea să integreze mai bine piața unică pentru internetul obiectelor, Internet of Things. La ora actuală această piață unică nu există și de asemenea trebuie să preia inițiativa pentru înlăturarea barierelor și restricțiilor. La ora actuală nu există suficiente perspective pentru um, companii din acest punct de vedere ca să investească în digital. Infrastructura de asemenea este crucială pentru dezvoltare. Comisia ar trebui să se asigure că pe piața telecom este păstrată concurența în ceea ce privește accesul la rețele, iar în ceea ce privește aplicarea uniformă a regulilor, vreau să spun că regulatorul unic nu va înlocui autoritățile naționale. Bineînțeles, ele trebuie să continue să existe, dar acest regulator unic va putea să vadă o perspectivă mai largă a întregului sector telecom din Europa. El se va asigura că nimeni nu încearcă să uh, își protejeze propria pia- piață prea mult. Deci este vorba și de o supraveghere, așa cum trebuie, a pieței interne. Ea este foarte importantă pentru funcționarea pieței interne. Aici este important și să ne asigurăm că principiul neutralității internetului este aplicat uniform în întreaga Europa. La fel ca atunci când am scăpat de, de roaming. Nu în ultimul rând, rolul administrațiilor publice și a guvernului este și el de menționat. Aceste instituții au un rol important de jucat în inovarea digitală. Inovația se bazează și pe datele importante pe care le uh, furnizează guvernele. IMM-urile se bazează pe aceste informații și ele. Este important ca firmele să primească instrumentele care se folosească ca să își facă viața mai ușoară. Astfel putem economisi timp. Astfel, pur și simplu, totul va deveni mult mai ușor. După cum am spus și doamna Gebhardt adineauri, noi nu suntem de acord cu acest principiu doar o dată. Companiile pot economisi atât de mult timp dacă pot pur și simplu să își furnizeze informațiile doar o dată. Și atunci nu va mai fi nevoie de foarte multă birocrație. Acestea au fost principalele puncte pe care doream să le menționez cu toate că în acest uh, raport mai există și alte puncte importante. Aștept însă să văd care sunt comentariile celorlalți și opiniile celorlalți pe această temă și aștept să cooperez îndeaproape cu colegii. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Amândouă veți avea posibilitatea de a uh, trage concluzii la sfârșitul întâlnirii noastre mixte, așadar veți avea câteva minute atunci. Acum aș dori să spun că propunerea ca votarea să aibă loc pe 14 decembrie, înseamnă că votul va avea loc luni, după luni seara în Strasburg. Cred că este o propunere bună, dar trebuie să câștigăm sprijinul tuturor grupurilor politice. Acordul pentru ianuarie este și el o idee bună. Recomandarea conferinței președinților de comisii ar putea să fie țin, luată în considerare. Putem încerca alături de doamna Vicky Ford să sprijinim această idee și apoi și la conferința președinților. Deci, coordonatorii din ambele comisii, vă rog să fiți conștienți de această problemă, în așa fel încât să vă pregătiți partidele, grupurile politice, pentru aceste date. Ianuarie, în plenară, și înainte de aceasta, 14 decembrie, lunea, Strasburg, seara, la o reuniune mixtă a comisiilor. Și acum să trecem la raportorii din umbră sau înlocuitorilor. Maxim 3 minute fiecare. Primul raportor din umbră, PPE, ITRE, Henna Virkunen. Mulțumesc, domnule președinte, le mulțumesc ambelor raportoare. Mulțumesc, doamnă Calas, doamnă Gebhardt, pentru eforturile depuse. Este un raport deosebit de important. După cum știm, o economie digitală de succes în Europa este o piatră de temelie pentru creștere și locuri de muncă. Este fundamentală și pentru modernizarea industriilor tradiționale. Dar încă nu avem o piață unică digitală barierele din statele membre trebuie eliminate. Trebuie să le oferim cetățenilor o varietate a serviciilor transfrontaliere, prețuri competitive și să facilităm un acces uh, al uh, companiilor și mai ales IMM-urilor pe piețele transfrontaliere. Noile servicii pot fi folosite doar dacă avem acces uh, rapid la internet. Vrem să asigurăm și să stimulăm investițiile în infrastructură, mai ales în internetul în bandă largă. Toți cetățenii trebuie să fie conectați la internet. Și când vorbim de economia digitală, ca și uh, economia uh, tehnologiei, informației și comunicațiilor să fie competitivă. Vrem ca uh, furnizorii de servicii de internet uh, și companiile tehnologice să fie paneuropene. europene Vă mulțumesc, doamnelor raportoare, pentru eforturi. Este o bună bază pentru viitoarele noastre eforturi și sper că vom uh, reuși să uh, lucrăm pe marginea amendamentelor. Cred că ar trebui să uh, întărim baza industrială în raport, pentru că noi venim de la Comisia I3. Există două aspecte, digitalizare și industrie. În primul rând, trebuie să vedem cum putem accelera digitalizarea industriei. Aceasta se referă și la industriile conexe, cum ar fi producția, sectorul de transport și energie, transportul, uh, educația și așa mai departe. În al doilea rând, trebuie să vedem cum poate contribui industria la digitalizarea societății Digitalizarea aduce și noi modele de afaceri. Toate acestea sunt aspecte importante pentru creșterea economică și uh, crearea de locuri de muncă în Europa. Știm că mai trebuie făcute eforturi pentru uh, aducerea Europei în uh, epoca digitală. Suntem de părere că lumea digitală nu trebuie să fie separată de restul Serviciile digitale și serviciile tradiționale trebuie să fie pe picior de egalitate, să existe condiții uh, corecte atât pentru consumatori cât și pentru întreprinderi. Vedem multe posibilități în legătură cu digitalizarea și abia așteptăm să realizăm acest raport în cooperare cu alte grupuri. Vă mulțumesc. Acum reprezentantul PPE, domnul Filip Juvan. Domnule președinte, domnilor și domnilor, mai întâi vreau să le felicit pe cele două coraportoare, doamna Calas și doamna Gebhardt, pentru textul echilibrat și inteligent. Este și mai ușor de modificat, fiind atât de echilibrat. 54% din ofertele online vin acum din Statele Unite. Dacă Europa vrea să fie puternică, trebuie să adopte acest model, trebuie să favorizăm tranziția întregii economii să se transforme într-o economie digitală, nu doar să facilităm uh, munca noilor tehnologii, ci să transformăm economia tradițională într-una digitală. Și economia de sharing este acum uh, destul de prost uh, tratată. Trebuie să protejăm cunoștințele și să le transformăm în aur. să facem din Europa o putere digitală, dar dacă facem alegerile proaste, va fi foarte greu să ajungem din urmă restul uh, lumii. În primul rând, aș dori să spun că mi se pare că regimul juridic trebuie să fie cât mai apropiat între vânzarea online și vânzarea offline, este un principiu general ce trebuie adoptat în comun. În al doilea rând, riscul responsabilității și împărțirii cheltuielilor și al câștigurilor să fie între toți utilizatorii. Nu se poate ca o parte să beneficieze și de responsabilități și de câștig. Și mă gândesc la aici la unele platforme. În al treilea rând, trebuie să inventăm un nou regim fiscal, să transformăm TVA-ul la economia nouă, pentru că TVA-ul tradițional nu se poate aplica într-o asemenea economie. În al patrulea rând, într-o economie unde creația și cunoștințele vor fi importante și strategice, trebuie uh, cunoștințe și trebuie să apărăm cunoștințele și apoi să ne asigurăm că infrastructura se dezvoltă. Nu există economie digitală fără infrastructură regulile trebuie să fie absolute peste tot, trebuie să trecem peste interesele naționale și să avem un sistem cu adevărat uh, european și nu fracționat. Aceasta am avut de spus, domnule președinte. Europa a cunoscut uh, revoluții industriale, am uh, inventat tiparul, a fost uh, revoluția industrială, am creat uh, aviația, cinematograful, automobilul. De fiecare dată Europa nu a fost doar un actor, ci un creator. De data aceasta, lucrurile sunt diferite. Suntem doar actori, trebuie să fim actori buni, altfel vom avea de pierdut. Mulțumesc. Următorul vorbitor, doamna Cumpula Natri de la SND, de la Comisia IT. Mulțumesc. Îmi face plăcere să lucrez pe acest document. Ar fi o idee bună să lucrăm împreună și mă bucur să primesc avize de la mai multe comisii pentru că sunt uh, multe aspecte care trebuie analizate în comun. Trebuie, pentru că acest document acoperă toate problemele societății digitale. Vom îmbunătăți, cred, propunerea comisiei. În primul rând, pentru ITRE este important să uh, facem uh, presiuni pentru infrastructură. Unele regiuni au rămas în urmă, unii oameni au rămas în urmă, unele gospodării, unele IMM-uri nu se ridică la așteptări. Trebuie să le arătăm uh, părților implicate cum să continue, să creștem competitivitatea dar când există deficiențe pe piață, trebuie să ajutăm acele regiuni. Să avem uh, o acoperire de 100%. Al doilea pilon este legat de încredere, nu doar în servicii, ci și în tehnologii. Există noi soluții de asemenea, securitatea cibernetică este un aspect deosebit de important. Apoi, în ceea ce privește industria și producția, la fel se pune problema securității, a proprietății datelor um, și cât de deschise sunt acestea. Ieri am discutat mai multe ori, ore despre industrie și producție și concluzia a fost că nu totul se rezumă la revoluție, ci la modelul de societate pe care îl avem după digitalizare. Și Comisia pentru Ocupare lucrează la acest aspect, dar cred că trebuie să ne uităm cum va fi viața oamenilor afectată și ce model de societate vom avea apoi. Schimbarea se va întâmpla, dar Apoi, uh, suntem răspunsători pentru viitorul societății. Apoi, standardizarea și platformele. Nu trebuie să ne speriem de acestea. Există mai multe platforme industriale, uh, platforme de servicii cruciale. Audierea comisiei este un bun început Dar voi termina cu competiția internațională și 5G. Cred că Europa trebuie să fie un pionier aici și să avem uh, ocupare 5G întâi în Europa aici. Mulțumesc. Acum doi reprezentanți ECR, doamna Vicky Ford, copreședinte din partea INCO. Mulțumesc. Sunt uh, raportor din umblă din partea IMCO. Să ne amintim de ce facem acest lucru, pentru că vrem să eliminăm barierele în calea comerțului și piața digitală este zona în care Europa poate să atingă competitivitate, creștere și să creeze locuri de muncă și acesta este unul din dezideratele mele. Două principii după care mă ghidez. În primul rând, inovarea are loc la un pas foarte rapid și trebuie să, fim neu să nu fim neutri uh, tehnologic, să nu uh, menținem vechile tehnologii și monopoluri. În al doilea rând, piețele digitale nu au frontiere ca piețele tradiționale. Prin urmare, trebuie să cooperăm nu doar în Uniunea Europeană, ci și în alte părți ale lumii. Am colaborat pe marginea, uh, voi colabora pe marginea amendamentelor și cu colegii din alte comisii în ceea ce privește punctele din raport. În primul rând, comerțul online transfrontalier. Cred că există aspecte care nu au fost abordate în raportul Comisiei, cum ar fi um, eliminarea birocrației, uh, ușurarea creierii de afaceri online, informarea cetățenilor și afacerilor despre uh, drepturile lor, de asemenea probleme legate de plăți uh, sigure un aspect deosebit de important în comerțul online, drepturile specifice ale consumatorilor, există diferențe între bunurile digitale și cele materiale. Când cumperi conținut digital, poate primești despăgubiri ca upgrade-uri sau patch-uri. Trebuie să recunoaștem aceste diferențe între aspecte și cred că există uh, unele zone unde putem să facem schimbări țintite. Consumatorilor nu le place să renunțe la drepturile existențe și de aceea uneori uh, încercăm să obținem o armonizare minimă și nu una maximă. Apoi este este un principiu cheie să fii sigur că ceea ce ai comandat este ceea ce primești. Există inițiative cerute de comisie în ceea ce privește uh, schimbul de bune practici. Trebuie să vedem ce putem face la nivelul industriei ca să avem un cadru solid pentru a încuraja uh, investițiile. În ceea ce privește blocajele geografice, uh, Trebuie să rezolvăm problemele consumatorilor reali. Oamenii își dau seama de ce prețurile diferă în ceea ce privește barierele transfrontaliere, cum ar fi TVA, trebuie măsuri țintite. Sunt de acord cu PP-ul, avem nevoie de o economie de sharing mai rapidă și o lege a competiției în ceea ce privește date rapide și sigure, trebuie să facem accesul mai rapid și totodată să ne asigurăm că atunci când stabilim standarde, nu uh, înrădăcinăm monopolurile existente. Mulțumesc. A fost o situație foarte dificilă pentru mine. Cred că pot să supraviețuiesc până la urmă. tot în numele ECR, de la Comisia ITRE, Hans Olaf Henkel. Un comentariu aș avea, dar la care țin foarte mult. Ar trebui să facem sugestii, recomandări, dar și să indicăm ce nu ar trebui să facem. Și impresia mea este că ceea ce pregătește acum Comisia distribuie ținte de care nu avem nevoie. Ar trebui să ne axăm pe probleme care au fost deja menționate, însă Comisia uh, lansează ținte pentru gradul de cumpărături online pentru companiile europene. Cred că nu ține de Comisia Europeană să decidă ca o țară până în 2025 să aibă 50% din uh, cumpărături făcute pe internet. Asta ar trebui să decidă statele. Nu ar trebui să facă parte din sarcina care ne așteaptă. Deci, v-aș cere să respingem astfel de inițiative ale Comisiei în acest raport. Thank you very much. Mulțumesc. Uh, so, uh, altogether we are on time. Mulțumesc. Acum urmează câte un reprezentant de la ALDE, raportor din umbră, Dieter Halanzova, din partea IMCO. Mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi să încep prin a-i mulțumi raportorului pentru acest raport. Cred că este unul foarte echilibrat. Permiteți-mi să subliniez trei principii cheie de care trebuie să ținem cont când discutăm piața unică digitală. În primul rând, eu cred că rolul nostru ar fi să creăm un cadru pentru această piață, nu să reglementăm fiecare parte a acestei piețe. Munca noastră ar trebui să constea în a crea o structură generală, cum ne dorim să arate această piață și apoi să dăm libertate pieților de pe, actorilor de pe această piață să se reglementeze. Afacerile trebuie să fie cele care decid cum pun în aplicare regulile comune și principiile la care noi am căzut de acord. Odată ce există acest cadru, noi, ca legiuitori, trebuie să ne dăm la o parte și să îi lăsăm să decide ei cum pot să ducă la îndeplinire cerințele. Nu trebuie să sprijinim niciun fel de încercare de a transpune o suprareglementare a lumii fizice asupra lumii digitale. Complexitatea complexitatea mediului în care lucrează operatorii digitali înseamnă următoarele. Noi nu am reușit decât să uh, afectăm alte sectoare importante în Uniunea Europeană pe acest drum. Apoi, când creăm acest cadru, munca noastră trebuie să sprijine și inovarea. Trebuie să sprijinim, să-i sprijinim pe acei europeni care creează noi platforme și să sprijinim economia de sharing în jurul nostru. Trebuie să-i sprijinim atunci când pun în aplicare noi idei, companii, organizații și atunci când creează o cultură în care nu există niciun fel de stigmate atașat în aceste încercări, chiar dacă există și riscul unui eșec. Nu trebuie să blocăm noile idei punându-le în uh, cutiile lăsate de industria secolului trecut. Cei care au fost prezenți la vista noastră în Silicon Valley au văzut că libertatea de inovare este cea care a adus revoluția digitală. După vista noastră sunt convinsă, acum mai mult ca niciodată, că nu trebuie să creăm niște campioni artificiale europeni sau să nu intrăm în competiție exterioară. Dacă un uriaș pe internet se prăbușește, acest lucru se întâmplă pentru că i-am dat instrumente unui altuia astfel încât să să intre pe această piață și să creeze produse pe care consumatorii le preferă. Și în ultimul rând, odată ce creăm acest cadru digital într-o cultură europeană a inovării, trebuie să vedem cum putem să eliminăm barierele care au fost create de legislație care există dinainte de era digitală. Pentru lumea pe internet înseamnă să nu mai existe blocare geografică, reguli de drepturi de autor care afectează negativ serviciile. Înseamnă că trebuie să reușim să folosim revoluția digitală și în birocrațiile noastre și industriile noastre. Noi trebuie să creăm producție în uh, birourile și fabricile noastre, dar în același timp și viața privată a cetățenilor trebuie să fie mai ușoară. Mulțumim, mulțumim foarte mult, doamne. Acum doi reprezentanți din partea GUE, doamna Cornelia Ernst din ITRE. Da, mulțumesc. Le mulțumesc și celor două raportoare Cred că e destul de clar că vorbim despre un dosar important aici și aș dori să fiu de acord cu antevorbitoarea mea într-un punct și anume, da, trebuie să existe reguli, însă acolo unde e nevoie de ele și nu peste tot unde e posibil să le avem. Și ce e important pentru noi? E important că trebuie să existe un echilibru, un echilibru între concurență pe de o parte și păstrarea drepturilor de bază pe de cealaltă parte. Acest lucru este foarte important pentru noi. Se pot face foarte multe și în ceea ce privește cumpărăturile pe internet și drepturile legate de acestea, drepturile consumatorilor și așa mai departe. Acestea nu trebuie să fie atinse, ci trebuie să fie consolidate. Și e nevoie, bineînțeles, de reguli clare. Mie mi se pare important să fie clare regulile și mă refer aici la drepturile de autor și aici e foarte important să ne fie clar ce ne dorim, ce nu. Puncte importante pentru noi sunt cele legate de abolirea blocajelor geografice. Nu e ceva nou și foarte mulți uh, colegi înaintea mea au spus acest lucru. Cred că trebuie să existe și aici o clarificare și acesta e un punct pe care noi ne vom angaja puternic. Ce nu s-a spus, mm, având toate aceste așteptări și toate regulile la care ne găzim, principiul mm, neutralității rețelor nu trebuie să fie atens. Trebuie să fie un acces nediscriminat, nediscriminat la folosirea datelor, dar trebuie să fie același pentru toată lumea. Această problematică regată de Uh, neutralitatea rețelor e unul care ne preocupă, apoi abolirea taxelor de roaming și acesta este un punct important. Pentru noi mai e important și următorul fapt. Când vorbim despre dezvoltarea infrastructurii, da, trebuie să fim atenți la aceasta, foarte clar, trebuie să fie consolidată, însă apoi și în ceea ce privește siguranța datelor și protejarea datelor personale și acestea joacă un rol foarte important. Am avut săptămâna trecută o decizie a Curții Europene de Justiție care afectează economia digitală și cred că nu putem să ne facem că acest lucru nu s-a, prefă- nu s-a întâmplat. Și apoi nu găsesc foarte multe în acest text despre aceste date personale. Așa că noi vom depune amendamente care merg în acest sens. Vă mulțumim foarte mult și acum din partea, tot din partea GUE, Denis De Jong, din partea IMCO. Uh, let us go further. Să mergem mai departe. Doi reprezentanți din partea verzilor, grupul verzilor, Inject Tarn din partea ITRE. Nu se află în sală, bine. Doamna Jolio Reda din partea IMCO. Mulțumesc mult, domnule președinte. M-aș bucura să pot folosi șase minute, însă voi fi succintă. În primul rând, țin să le mulțumesc celor două coraportoare, doamnei Gerhardt și doamnei Calas, pentru munca excelentă pe care au făcut-o până acum. Cred că proiectul de raport este un bun punct de plecare pentru luarea deciziilor noastre și suntem de acord cu direcția generală în totalitate. Dereglementarea serviciilor online trebuie să încurajeze inovarea și competiția, însă în același timp să respecte și să consolideze drepturile fundamentale. Aș dori să menționez anumite domenii în care noi credem că trebuie să intrăm mai în detaliu în munca noastră și să venim cu adăugiri, nu cu schimbări fundamentale la proiectul de raport. În primul rând, în ceea ce privește mediul de reglementare pentru platforme. Suntem de acord cu ceea ce s-a scris pe subiect, dar cred că trebuie să facem un pas înapoi și să vedem care e problema fundamentală. Până acum nimeni nu a reușit să ne explice ce e de fapt o platformă. Și, din păcate, definiția comisiei care a apărut pe, par- pe timpul consultărilor nu aduce niciun fel de clarificare în acest sens. Definiția face un mix între serviciile online și furnizori de servicii online. Toate exemplele de platforme care ni le-a dat Comisia sunt exemple de companii, însă, com, însă definiția se referă și la ONG-uri. Așa că eu cred că definiția poate fi citită într-un fel în care s-ar înțelege că pagina mea privată, care are o reclamă pe ea, ar putea fi considerată o platformă. Așa că eu cred că trebuie să regândim această noțiune și să vedem dacă această abordare cu ceva ce se potrivește tuturor e într-adevăr una bună. Mai ales dacă vor fi atașate și responsabilități de această noțiune de platformă pentru că am dat de un caz problematic al unei companii care își asuma responsabilitatea astăzi în atunci când uh, Twitter a suspendat niște uh, conturi ale utilizatorilor care puseseră niște gifuri cu jocuri de fotbal. Într-adevăr, era încălțat, încălcată legea drepturilor de autor, însă e ceva ce face toată lumea. Oricine care a avut, uh, oricine a făcut așa ceva, știm că dacă ne folosim uh, de asemenea imagini, da, e ceva grav, de aceea cred că e nevoie de un cadru de reglementare clar, astfel încât să fie respectate drepturile acelora care folosesc rețele sociale sau orice alte platforme, oricare ar fi acestea. Cred că s-au menționat deja puncte importante în ceea ce privește cumpărarea de bunuri digitale. Cred că și aici există o problemă fundamentală și vedem care sunt și așteptările consumatorilor. Dacă o carte digitală e un serviciu și o carte fizică e un bun uh, material, atunci vedem că așteptările consumatorilor diferă foarte mult. De aceea cred că trebuie să mai explorăm și această chestiune, să vedem dacă acest conținut online poate fi vândut ca fiind un produs. Și într-adevăr, doctrina primei vânzări li se aplică și unor asemenea bunuri și dacă există aceleași drepturi ale consumatorilor, atât pentru offline cât și pentru online. Vă mulțumim mult, doamnă! Acum îi dăm cuvântul domnului Raimon, care o înlocuiește pe doamna Talanj. Mulțumesc! Din partea verzilor, așa cum s-a spus, în ceea ce privește Comisia ITRE, raportul merge în direcția bună, însă eu mă întreb cât de în serios ne luăm cu toate aceste cuvinte frumoase care apar aici scrise și pe care noi trebuie să le consolidăm, să le sprijinim. În punctul 22 apare neutralitatea rețelelor, care e un punct important pentru piața digitală unică. Însă, de puțină de puțină vreme am votat abolirea acesteia și acest lucru s-a întâmplat prin această comisie. Iar aici, în acest document, spunem cât e de importantă, dar deja am abolit-o. Înseamnă că noi nu ne luăm pe noi în serios. Există aici un raport cu zero rating. Acest lucru înseamnă că anumiți furnizori pot primi date gratis și mă gândesc aici la uh, um, operator telecom, au un, un cost pentru Amazon și așa mai departe, iar aceștia după aceea se joacă cu costurile. Înseamnă că toți furnizorii mari și aceștia sunt marelor majoritate americani, aceștia pur și simplu nu se mai supun protecției datelor în Uniunea Europeană. Dacă lucrurile trec așa în Comisia ITRE și apoi mai departe, atunci aici vorbim doar de niște cuvinte frumoase și în rest nu se schimbă nimic. Același lucru e valabil și pentru blocajul geografic și alte lucruri pe care dorim să le apărăm, dar dacă acționăm așa, nu facem bine. Da, într-adevăr, raportul este unul bun, merge în direcția bună, însă Țin să vă atrag atenția că trebuie să trecem de cuvinte frumoase și pur și simplu să ne asigurăm că vor exista schimbări reale la ceea ce hotărâm noi. Pentru că, dacă nu, aceste cuvinte frumoase nu sunt suficiente, din păcate. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Și acum, FDD, doi vorbitori, David Borelli, din partea ITRE. Președinte, ringrazio anch'io le... Mulțumesc, domnule președinte! Țin să le mulțumesc și doamnelor Gebhardt și doamnei Calas pentru munca pe care au făcut-o la acest raport uh, de plin și complet. Cred că e foarte important. Noi am dorit să fie extinsă această abordare și să privim într-adevăr spre viitor. Există trei puncte pe care noi am dorit să ne axăm. În primul rând, suntem convinși că pentru a putea completa și finaliza piața unică digitală, cetățenii trebuie să se afle în mijlocul procesului. Cetățenii trebuie să fie implicați în mod activ, mai ales din punct de vedere profesional și, bineînțeles, trebuie să fie implicați și politicienii și economia de sharing. Trebuie să ne axăm pe și pe formare. Cu toții suntem de acord că competențele digitale vor, fi, vor avea un efect de levier în ceea ce privește ocuparea și vor ajuta la incluziunea socială, însă nu văd niște pași tangibili în această direcție. Și apoi, bineînțeles, apare aici și infrastructura. Fără să existe infrastructura digitală relevantă, nici nu are rost să discutăm celelalte aspecte. Accesul la internet este absolut necesar. Accesul la internet de bandă largă pentru familiile sărace și în zonele rurale ar trebui să fie obiectivul nostru principal. Un alt aspect foarte important are de a face cu implicarea IMM-urilor și noi vom depune amendamente în această direcție astfel încât să îmbunătățim textul, pentru că piața unică digitală nu poate fi realizată fără să implicăm IMM-urile și uh, Uh, companiile în general. Și acum că avem această comisie comună, vreau să le spun tuturor să aibă grijă și să nu piardă din vedere o abordare exhaustivă pentru relansarea Uniunii Europene. Și bineînțeles există și această Chestiunea competențelor între comisiile din Parlamentul European, însă realitatea arată altfel și cred că trebuie să ținem pasul cu vremurile. Mulțumim, are cuvântul Marco Zu din partea IMCO, tot din partea FDD. Mulțumesc, domnule președinte, și aș dori să le mulțumesc ambilor raportori pentru munca făcută și pentru această abordare echilibrată pe care au avut-o. Nu aș dori să pierdem din vedere importanța acestui prim raport comun. Este probabil un raport de introducere, ar putea fi des- introductiv, ar putea descris așa, pentru că pune bazele a ceea ce ne dorim noi să realizăm și ne arată orizontul spre care ne îndreptăm. Dimensiunea digitală e un mijloc, un mijloc care ne ajută să ajungem la un scop. Așa era la început, însă acum e un adevărat fel de a trăi, dacă putem să spunem așa. În ceea ce privește orizontul spre care ne îndreptăm, am putea să vorbim despre o cetățenie digitală. Dacă ne dorim ca această cetățenie digitală să fie construită într-un fel solid și robust, atunci trebuie să analizăm aspectele cheie. În primul rând, egalitatea. Cred că e ceva ce trebuie să fie în mijlocul muncii noastre. Utilizatorii, consumatorii trebuie să aibă aceleași drepturi și aceleași oportunități de acces atunci când vorbim de servicii, bunuri și conținut. Și apoi mai este încă ceva ce e foarte important și anume blocarea geografică. pentru că, bineînțeles, nu trebuie încălcate tratatele și nu trebuie să devenim protecționiști. Avem nevoie de participarea activă a utilizatorilor, trebuie să primim propuneri din partea lor și sugestii. Trebuie, într-adevăr, să ne asigurăm că au un acces mai facil la servicii și apoi să ne asigurăm că toate organismele guvernamentale care sunt implicate, când vorbim despre acces, sunt transparente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 mai ușor. Bineînțeles, înseamnă că există și riscuri mai mari pentru cetățeni. Acest lucru înseamnă că cetățenii sau utilizatorii nu trebuie să-și piardă încrederea. Așa că trebuie să ne gândim la protecție, nu doar protecție reală, ci această protecție să fie și percepută ca, de cetățeni ca fiind reală, pentru că altfel nu vom putea să tragem toate foloasele de pe aceste noi sisteme. Mă gândesc, de exemplu, la practica de a transforma datele care devin bunuri, care sunt comercializate între companii. Dacă ne dorim să avem aceleași drepturi, atunci trebuie să ne asigurăm că cetățenii noștri sunt protejați, dar într-un mod foarte practic și tangibil. Deci trebuie să avem niște soluții care să fie într-adevăr accesibile și care nu se axează doar pe armonizarea de legislație, ci merg mai departe. Egalitate, participare și încredere. Acestea sunt, aceștia suntem, sunt, credem noi, cei trei piloni foarte importanți pentru cetățenia digitală. Mulțumim. Acum Barbara Capel din partea ENF. Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să le mulțumesc celor două raportoare. Avem acum o strategie pentru piața unică digitală, e foarte complexă, documentul e unul foarte complex și mai există încă șase comisii care au avize care își vor aduce contribuția la document. Și într-adevăr ceva foarte provocator, dar v-ați descurcat foarte bine. Există trei puncte care în strategia Comisiei sunt prevăzute pentru această piață unică digitală. În primul rând, un, bun, un mai bun acces la internet, acesta a fost deja menționat de mai multe ori, în sens negativ mai degrabă, dar e un potențial foarte mare de 8,7 miliarde de euro pe care pot fi economisite, prevăzute de Comisia Europeană și apoi vrem să ne asigurăm că 7% dintre, doar 7% dintre micile companii sunt active pe internet. Și IMM-urile trebuie să ne asigurăm că pot fi active din punct de vedere digital. Apoi, rețele digitale moderne și cum pot fi acestea uh, sprijinite. Da, e un punct foarte important. Și apoi, bineînțeles, securitatea datelor este foarte importantă. Apoi, în domeniul legislativ, în ceea ce privește legislația privind TVA-ul, dreptul concurenței, am discutat despre controlul fuziunilor și modele digitale, modele de afaceri digitale. Sunt tot felul de domenii noi pe care le aduce cu ea această revoluție digitală și de care avem nevoie. Și de asemenea e important să putem să creștem uh, încrederea cetățenilor. Doar 22% dintre ei au încredere în furnizorii de produse digitale. Apoi, ce e important pentru noi? Să fie folosit cât de bine potențialul de creștere. Comisia face niște evaluări în ceea ce privește piața unică digitală și ne vorbește de o creștere de peste 400 de miliarde de euro în Europa. Dar până acum majoritatea asemenea, majoritatea profitului venea din industria tradițională. Apoi, cu, în legătură cu Big, da, Big Data, am uh, votat astăzi un document, Cloud Computing, încă un element foarte important. Credem că s-ar putea uh, economisi 50 de miliarde de euro anual dacă ne-am folosit mai bine de această piață unică digitală. Bineînțeles, și infrastructura e foarte importantă, un domeniu foarte important dacă ne dorim să atingem creștere și ocupare în Europa. 37 de miliarde până în 2020 investite pentru internetul de bandă largă. E, dar așa ceva nu e posibil fără infrastructura de care e nevoie. Apoi e nevoie de standarde, Intero interoperabilitatea este de asemenea foarte importantă și apoi, nu în ultimul rând, avem nevoie de experți în ceea ce privește domeniul acesta digital. Uh, thank you very much, madam. You're right. Mulțumesc foarte mult, doamnă. Ați uh, menționat că, într-adevăr, aproape 10 comisii lucrează pe acest document. Da, e adevărat și e noul format sub care lucrează Comisia Europeană, sub vicepreședintele ANSIP. 90 comisari lucrează tot pe piața unică digitală. Și acum, în vreau să vă spun că în ultima oră toți vizitatorii care s-au aflat în sală s-au schimbat, așa că le urez și acestora noi bun venit în Parlamentul European. Noi suntem acum la o reuniune comună a comisiilor, două comisii, Comisia pentru Piață Internă și Consumatori și Industrie, Cercetare și Energie, Comisia pe aceste subiecte. Membrii noștri sunt um, împreună cam 120-120 de colegi care stau în primele rânduri și în ultimele rânduri sunt um, asistenți, consilieri, consilieri politici, reprezentanți ai Comisiei Europene, ai Consiliului European, așa că discuția are loc între membrii celor două comisii. și discutăm lucruri foarte importante astăzi și anume piața unică digitală. Și acum doresc să predau președinția reuniunii copreședintei mele, doamna Vicky Ford de la IMCO. You know who... Mulțumesc, Ierge. Acum tu ai prezidat partea drăguță în care știi cine urma să ia cuvântul, dar eu voi prezida partea în care va fi un haos pentru că toată lumea dorește să vorbească, colegii în sală. Acum am să citesc lista de vorbitori înscriși pe listă până acum și îmi cer scuze dacă am sărit peste careva dintre voi care ați dorit să vă înscrieți. Vă rog să-mi semnalați acest lucru dacă v-am... Schwab, Corața Wild, Thornt, Rozier, Dalton, Shenalova, Rochefort, Mitzi, Moody, Yakonsari, Dante, Verheyen, Schaffhauser and Michel, Mike Boni is also the Libe rapporteur. Deci Michel Boni, care este raportorul de la Libe. Cine do- pentru aviz? Cine mai dorește să se înscrie pe lista de vorbitori? 1, 2... Nu? N-ați semnalat? 1, 2, 3... Pilar vei fi și tu pe listă. Pilar nu e nicio problemă. Nu știu cum mai ținut seama, pentru că atât de multă lume încerca să ridice mâinile. Bun, o, o adaug și pe doamna Pilar del Castillo Vera, domnul Zander. And who's the person in? Okay. We will start and I'm going to go try... Haideți să începem și vom încerca să mergem uh, alternativ membrii diverse, celor două comisii și membrii diverselor grupuri politice. Înainte să începem cu altcineva, vom începe cu domnul raportor pentru aviz de la LIBE, domnul Boni, Michal Boni. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc ambelor raportoare. Cred că munca lor a fost excelentă. Raportul este foarte bun în forma actuală și cred că și până la sfârșit vom ajunge la un raport și mai bun. Pentru început, cred că avem nevoie de soluții care vor stabili un cadru pentru armonizarea diverselor sectoare, de diversele sectoare și între statele membre. Acesta este unul dintre obiectivele principale ale strategiei privind piața internă digitală unică. Deci să avem o armonizare a celor 28 de sisteme în anumite zone. Important de subliniat, anumite zone. În al doilea rând, avem nevoie de soluții care să facă față schimbărilor din viitor. Trebuie să înțelegem le, uh, legătura dintre legislație și tehnologie. Trebuie să înțelegem că tehnologia este mai rapidă în anumite domenii avem nevoie de un regulament solid, dar în anumite domenii avem nevoie de legi mai soft, mai puțin dure, pentru că astfel va fi mai simplu pentru dezvoltarea digitală a Europei. Și încă un lucru subliniat de Comisia Libe, în acest nou domeniu avem nevoie de soluții care să fie de încredere. Deci de încredere. La Libe am uh, demarat munca și vom avea o dezbatere la Libe. În primul rând, trebuie să subliniem faptul că ne așteptăm la ne așteptăm ca toate inițiativele dezvoltate în, acest, în această strategie a pieței digitale unice să se conformeze cu toate standardele de protecție a datelor. Noi înțelegem că protecția datelor trebuie să se, combine, să se combine în mod echilibrat cu oportunitățile pentru afaceri, cu dezvoltarea întreprinderilor și cu dezvoltarea economică. Deci crearea unui echilibru între protecția datelor ca drept fundamental și oportunitățile economice și de antreprenoriat, acest echilibru este esențial pentru dezbaterea de la LIBE. Trebuie să înțelegem că există și partea întunecată a internetului, deci Comisia LIBE va încerca să se concentreze pe combaterea conținutului ilegal pe internet și pe cibercriminalitate. Avem nevoie de instrumente mai bune pentru securitate și avem nevoie de un răspuns european armonizat la adresa multor probleme care nu se bucură de siguranță de care ar trebui să se bucure la ora actuală. Și vom continua această dezbatere și în, în cadrul directivei privind siguranța datelor. Președinte, trebuie să întrerup, Mihal. Vorbitorul, încă un lucru care ține de economia datelor. Noi nu dorim să ne concentrăm doar pe protecția datelor, ci și pe problema proprietății datelor. Acum este momentul ca o economie bazată pe date să meargă înainte și trebuie să cooperăm cu toate comisiile și în acest domeniu al proprietății datelor. Bun, Mihal, ai avut un minut în plus pentru că ai vorbit pentru Comisia Libe, dar trebuie să ne ținem cu toții de timp, pentru că astfel, altfel vom, nu vom avea timp. Pilar del Castillo Vera. Da, scuze, vă vorbi în spaniolă. În primul rând, felicitări celor două coraportoare. Sarcina lor nu a fost deloc ușoară. Ne-au prezentat un document pe care vom construi pe viitor. Este un document excelent, ca bază. Trebuie să avem o viziune cuprinzătoare a situației cu care ne confruntăm. Trebuie să ținem seama că există o fragmentare foarte mare în Uniunea Europeană în sectorul digital. De aceea este important ca responsabilitatea noastră să încerce să distrugă practic și frontiera dintre diversele comisii parlamentare care vor încerca să își dea opinia cu privire la această temă. Trebuie să facem un efort comun în așa fel încât să dăm cei mai bine din noi, ca să încurajăm crearea unui mediu ideal pentru dezvoltarea unei piețe digitale europene. Este o datorie, este datoria noastră de a trece aceste frontiere între comisii. Eu doresc să subliniez câteva lucruri care mi se par uh, de generală, dar totuși trebuie ținut în seamă. Nu există o contradicție între inovație, între concurență și faptul că trebuie să se dezvolte rețele de nouă generație care au nevoie stimulente. Au nevoie de stimulente. Toate aceste lucruri sunt absolut necesare și nu există o contradicție între cele trei. Iată, prima preconcepție pe care trebuie să o spulberăm. În al doilea rând, dezvoltarea digitală la servicii egale trebuie aplicate reguli similare. S-au schimbat foarte mult furnizorii de servicii în toate sectoarele și trebuie să mergem pe principiul egalității. Dacă prestezi un serviciu identic cu altul, atunci cei doi furnizori trebuie tratați la fel. Nu trebuie să fie mai mult regulat cel care, mai mult reglementat cel care nu era. Apoi, interoperabilitatea este fundamentală ca să fie și utilizatorul um, mulțumit. Catherine Steiler acum. Mulțumesc, sunt de acord cu antevorbitorii. Este un moment istoric. După cum a spus și Pilar, este important să lucrăm împreună ca să ne asigurăm că vom avea o piață digitală unică funcțională. Infrastructura, broadbandul, standarde de interoperabilitate, toate aceste lucruri sunt importante ca să avem succes. Este important că suntem aici. Încă nimeni nu a vorbit despre aptitudini, în așa fel încât să ne asigurăm că cetățenii sunt pregătiți pentru viitor, nu doar astăzi, ci și mâine. Deci trebuie să avem programe, curicule, care să ne asigure că cetățenii sunt pregătiți pentru viitor. Fiul meu are 9 ani și vreau să mă asigur că el va avea capacitatea și să facă un joc, nu doar să se joace pe calculator în viitor. Și apoi, atitudinea, mentalitatea. Trebuie să ne asigurăm că oamenii au încredere în această revoluție digitală prin care trecem cu toții. Noi aici nu ne referim decât la vârful icebergului, dar uh, ne vom confrunta cu niște provocări mult mai mari. Poate că de generațiile viitoare ne vor mulțumi pentru eforturile noastre de astăzi. Vă mulțumesc, doamnă președinte, pentru că mi-ați oferit oportunitatea de a spune câteva cuvinte și sper că este doar începutul dialogului pe care îl vom organiza în, împreună. Într-adevăr, de multe ori devenim un prea izolați în comisiile noastre separate și mereu când discutăm împreună este o oportunitate foarte bună. Andreas Schwab. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi, stimate colege, cu tot optimismul pe acest subiect, totuși vreau să menționez două puncte foarte importante pentru noi. În ceea ce privește armonizarea condițiilor pe piață și cele legislative, sunt niște subiecte care ne preocupă de mult în Parlamentul European și mereu am constatat că până la urmă, în final, este foarte greu de făcut această armonizare a drepturilor. Uh, la care ne dorim să ajungem. Dacă nu reușim să facem acest lucru pe piața unică digitală, atunci aceasta nu va funcționa. Cred că obstacolele care vor fi în fața noastră când avem o situație diferită în 28 de state naționale cu legislație diferită, dacă rămân lucrurile la fel, atunci situația va fi foarte grea. De aceea împreună trebuie să ne organizăm astfel încât să ne asigurăm că ajungem la reguli comune. Doamna Calas ne vorbea despre credibilitate și despre utilizarea întregii piețe. Da, se folosește limba engleză, tot mai facilă pentru tineri și cred că până la urmă va trebui să Conștientizăm și faptul că, totuși, bariera lingvistică rămâne o realitate și pe piața unică digitală și trebuie să eliminăm și pe acesta în, în următorii ani. Și apoi, IMM-urile, în continuare, acestea se plâng pentru că există aceste regulamente naționale care le îngreunează situația. Apoi, discriminarea în funcție de blocajul geografic. Cred că vom avea multe discuții în acest sens. Un, um, o discriminare poate să existe doar atunci când există niște temeiuri juridice care există între diferitele state membre. Și să vedem, vom constata că sunt într-adevăr multe asemenea cazuri și ne așteaptă un volum mare de muncă. Vă mulțumesc! So I'm going to take one more speaker from the social... Mai avem un vorbitor de la Socialiști Democrați, apoi vom trece la ECR, ALDE și ENF. Olga Șenalova. Mulțumesc, doamnă președinte. Având în vedere faptul că avem interpretare din cehă, voi trece pe limba cehă. Doamnă președinte, vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că mi-ați dat cuvântul. Eu aș dori să le mulțumesc celor două autoare ale acestui raport. Cred că acest raport este minunat și abordează foarte multe teme. Vreau să spun câteva lucruri și eu. Dacă tot vorbim despre principii, principiile de bază ale pieței, fie că este piața offline sau online, trebuie să ne referim și la credibilitate și la principiile corecte. Aici ține și de competența organelor de supraveghere. Avem nevoie de capacitate suficientă și de aptitudini suficiente, deci este absolut important să ne gândim la protecția consumatorilor. Dar acest lucru ține și de alt domeniu. Ne referim la pachete și la sosirea pachetelor pe care le cere utilizatorul. Acest lucru nu se leagă neapărat de prețurile serviciilor de livrare, ci și de zilele de timpul pe care trebuie să îl așteptăm până ne vine un pachet în poștă sau un ramburs. Toate aceste teme sunt și ele foarte importante pentru consumatori, pentru cei care doresc să folosească aceste servicii de livrare. Deci, în ceea ce privește comerțul drept, mă bucură mult faptul că ne referim la geoblocking. Cred că geoblocking-ul este o temă foarte spinoasă. Ea nu ține doar de discriminare pe, te- pe criterii de preț, ci este vorba și de accesul liber al tuturor consumatorilor la același serviciu. Vă mulțumesc! Bun, toată lumea care se află pe lista mea va avea ocazie de a vorbi. Nu vă îngrijorați, mă asigur că toată lumea va putea să vorbească. Dan Dalton și apoi Robert Rochefort și apoi domnul Schaffhauser. Din câte am înțeles, el trebuie să și plece după aceea. Dacă mai trebuie să plece cineva de vreme, vă rog să mă anunțați. Mulțumesc, doamnă președinte, și eu aș dori să le mulțumesc raportoarelor pentru acest prim proiect de raport. În primul rând, trebuie să recunoaștem faptul că ne aflăm în plină revoluție digitală și acest lucru va schimba totul, dar cel mai important va conferi mai multă putere indivizilor, antreprenorilor și consumatorilor. Trebuie să avem o atitudine pozitivă, nu negativă. Este un lucru bun. Într-un mediu digital, încrederea este cheie și întreprinderile de asemenea vor supraviețui sau nu în baza încrederii arătate de către consumatori. Și acest lucru este dovedit de către economia bazată pe sharing. Din punct de vedere economic, este un câștig imens economia de sharing, în care se cuplează cererea nesatisfăcută cu surplusul de ofertă. În ceea ce privește punctele specifice vis-a-vis -vis de propunere, la geoblocking vreau să spun că geoblocajul nejustificat încurajează uh, pirateria, mai ales atunci când uh, conținutul este disponibil în mod legal într-un alt stat membru, de exemplu difuziunile cu meci, meciurile de cricket din Spania sau filmele franceze în Suedia. În ceea ce privește e-comerțul transfrontalier, nu sunt neapărat de acord că avem nevoie de legi noi, cred că avem nevoie de un modele de contract și de review-uri online și astfel ne putem asigura că crește încrederea. Toate industriile trebuie să se adapteze la mm, modelele actuale ale traiului și firmele de livrare trebuie să facă acest lucru. În telecomunicații nu sprijin propunerile pentru un aspect armonizat și pentru un regula, re, o autoritate de reglementare europeană. Deci eu nu cred că aici ne izolăm față de restul lumii. Antevorbitorul a spus că 54% din conținut vine din SUA, pentru că SUA oferă ceea ce își doresc consumatorii de aici în Europa și atunci trebuie să ne întrebăm de ce nu oferim și noi așa ceva. Și chiar în ultimul rând vreau să spun că nu trebuie să analizăm piața de 500 de milioane de, de oameni. Trebuie să analizăm piața de 3 miliarde de utilizatori la nivel global și piața ne poate oferi soluțiile pentru a atinge toți acești utilizatori. Robert Rochefort, mulțumesc uh, raportoarelor pentru acest foarte frumos uh, raport. Revoluția în care ne regăsim este o revoluție profundă, o revoluție industrială, dar care atinge totul. Felul în care consumăm, felul în care producem și felul în care trăim. Trebuie să avem o perspectivă pe termen lung și trebuie să avem o perspectivă pe termen și mai lung, aș dori să spun eu, să ne gândim la nepoții noștri, la copiii noștri. Viitorul lor este în joc. Europa trebuie să se afle în avangarda acestei revoluții nu trebuie să fie în urma SUA sau în urma Asiei. Trebuie să fie prezentă și să fie unită în această întâlnire cu viitorul. Trebuie să dea dovadă de forță sau și de valorile sale. De aceea cred că avem nevoie de o economie europeană foarte digitalizată. Avem nevoie de uriași digitali care trebuie sprijiniți prin toate fondurile, poate chiar și prin intermediul EFSI. Încrederea în digital este esențială. Cu toții știm acest lucru. Comisia CULT și Comisia EMPL trebuie să se gândească la aceste lucruri, dar totuși și noi de la IMCO ne orientăm către IMM-uri și trebuie să spun că deficitul digital este principala dificultate cu care se confruntă IMM-urile. Am temerea că revoluția digitală va depăși IMM-urile și trebuie să acordăm mare atenție acestei probleme foarte mari. Revoluția digitală deschide ușa către economia de sharing, de partaj, de distribuire. Însă aici putem să ajungem într-o situație bună sau într-o situație rea. Avem nevoie de un cadru legal solid. Economia distribuirii poate să schimbe totul între relațiile dintre indivizi într-un cadru informal și necomercial, dar poate să fie de asemenea inversul, inversul uh, medaliei. Ni se poate comercializa viața din toate punctele de vedere în această economie a uh, sharing-ului. Deci trebuie să recunoaștem faptul că, raport, uh, că munca celor două raportare este un punct bun de pornire. Domnul Schaffhauser acum. Stimați colegi, tehnologiile nu sunt neutre. Ele formează lumea în care trăim, diseminează gândurile, sunt un instrument pentru cunoștință, pentru putere, pentru câștigul de bani. Dis... Depindem de toți giganții digitali pentru diverse aspecte din viața noastră. Și cumva le dăm permisia să ne controleze viitorul. Am câteva întrebări cu privire la raportul dumneavoastră. În primul rând, în ceea ce privește concurența exacerbată, ea nu um, ușurează investițiile în infrastructură. Este un raport al Parlamentelor Naționale. Parlamentul francez spune acest lucru într-un raport, dar am și experiența mea. Eu am ascult, i-am ascultat pe cei care investesc în infrastructură și mi-au spus acest lucru. De multe ori, pirații uh, profită de pe urma unui preț scăzut și sparg piața, distrug piața, deci să nu aveți încredere în pirați. Concurența exacerbată trebuie și adresată. Apoi, concurența neloială. Statele Unite se protejează împotriva marilor organizatori de informații. Dar ce face Europa? Ce face Europa ca să se apere cum se apără Europa așa cum se apără și Statele Unite ale Americii? În al treilea rând, aș dori să vă întreb, să vă sugerez să nu ignorați problema, ă, deci ă, dimensiunea națională. Există o problemă majoră de protecție a datelor. Nu puteți să ignorați această dimensiune națională. Dacă nu integrați dimensiunea națională în raport, veți, vă veți înșela și nu veți ajunge nicăieri. Vă mulțumesc. Acum să vă spun cine urmează. Vor mai urma câțiva membri de la ITRE și vom, apoi vom trece iară la alternanța între grupurile politice Zanda și apoi Moody urmează să vorbească, apoi Corazza Bild, Danti, Fon, Iaconsari, Stăneschi și apoi Ildiko Gal-Pelz. Sper că n-am probleme, ea fiind vicepreședinta Parlamentului, dar ați, auzit, ați ajuns mai târziu. Dacă mai dorește cineva să se înscrie, vă rog să luați cuvântul. Colegul Sanda. Mitida, vă aflați pe lista mea. Da. Sanda, thank you. Got it. And then... Mulțumesc, doamnă președinte. Am o problemă cu microfonul, se pare. Eu aș dori să le mulțumesc uh, celor două coraportoare pentru eforturile lor și aș dori să spun că sunt de acord cu câteva lucruri care au fost spuse deja. Evident, digitalizarea la ora actuală este o miză foarte mare pentru întreaga Uniune Europeană. Trebuie reglementat acest domeniu, dar în același timp trebuie să putem reglementa împreună în ceea ce mă privește, aș dori să revin asupra problemei platformelor, să revin asupra reglementării defectuoase a platformelor. La ora actuală ne dăm seama că IMM-urile nu au niciun fel de putere de negociere cu aceste platforme în ceea ce privește condițiile de acces la uh, ele. Nu există control, posibil cu privire la condițiile discriminatorii sau cu privire la nereferențiere. Aș dori să fac două sugestii. În primul rând să ne gândim la o procedură rapidă de regulament, de reglementare, de rezolvarea diferendelor a litigilor. La ora actuală problemele acestea se rezolvă în foarte mult timp, să nu uităm cazul Google, de exemplu. Trebuie să ne gândim la un sistem mult mai rapid și ne inspirăm aici, de exemplu, din ceea ce se face în sectorul telecomunicațiilor. A doua propunere pe care doresc să vă fac este înființarea unei agenții de notare a platformelor, a neutralității platformelor. Neutralitatea platformelor este o problemă tehnică complexă, deci ar fi nevoie să existe o agenție privată de notare, de evaluare și astfel, cu ajutorul ei, vom putea să ajutăm atât firmele cât și consumatorii. Vă mulțumesc. Claire Moody are cuvântul. Mulțumesc. Mulțumesc și eu cu raportoarelor pentru acest document. Este un început incredibil de bun. În mod inevitabil vom mai avea și noi chestiuni de adăugat. Pentru început, aș dori să subliniez accentul pus pe consumator. Însă, bineînțeles, avem și uh, un element de relațiile între întreprinderi. Trebuie să ținem seama și de acest lucru în raport. În doilea rând, infrastructura. Aici se pune accentul pe creșterea posibilității de investiții private în infrastructură, dar trebuie să recunoaștem faptul că și fondurile publice au un rol aici. Există zone greu de unde se ajunge greu, unde accesul este dificil și atunci uh, autoritățile publice au o mai mare responsabilitate, de exemplu în extinderea rețelei de wireless, în astfel de zone izolate. În al treilea rând, aș dori să mă refer la cetățeni, la consumatori. Avem ocuparea forței de muncă ca o problemă. Trebuie să creștem durata um, contractelor vulnerabile, trebuie să comunicăm cu partenerii sociali ca să găsim soluții, să vedem ce fel de model de ocupare a forței de muncă ne dorim la sfârșitul acestui proces și să nu exagerăm prăpastia dintre cei care au acces la oportunitățile de angajare și cei care nu au. Trebuie să ne extindem aici și pe învățarea pe parcursul vieții. Oamenii nu trebuie să rămână blocați în educația pe care au urmat-o la 18 sau 21 de ani sau cât o fi fost. Trebuie ca cetățenii și muncitorii să aibă acces la incluziune digitală prin intermediul învățării pe tot parcursul vieții. Anna Maria Kratzbill. Uh, thank you, Madam Chair. I want to... Mulțumesc. Le mulțumesc coraportoarelor pentru excelentul proiect de raport care ne ajută să ne confruntăm cu această mare provocare. Aș dori să încep cu unele probleme cheie. Se vorbește că internetul este liber, deschis și global. Există tentația de a vorbi despre uh, cloudul european, Uh, suveranitate digitală, dar ar trebui să renunțăm la acestea, pentru că nu vom reuși să ajungem în urmă restul lumii dacă excludem unele părți. Trebuie să creăm condiții egale în Europa și să eliminăm fragmentarea și obstacolele și să ne găsim propriile reguli. În al doilea rând, aș dori să spun că revoluția digitală este mult mai rapidă, cu mai multe întreruperi mult mai puternică se întâmplă acum și noi nu suntem în uh, scaunul șoferului. Tehnologia, inovația, antreprenorii și nu politicienii sunt cei care conduc. Nu trebuie să interferăm și să ne amestecăm și nici să rămânem în urmă. Suntem facilitatori, dar și uh, reglementatori. Și rolul nostru este, uh, ar, pericolul ar fi să fim prea protecționiști. După cum a spus uh, colegul meu, trebuie ca interesele naționale să tacă. Aceasta este o amenințare pentru piața digitală unică în Europa. Mai concret, trebuie să oferim siguranță juridică. Acesta e rolul nostru de politicieni și sunt îngrijorată de decizia Curții Europene de Justiție și cred că ar trebui mai multă claritate uh, ce se va întâmpla cu acest flux de date. Trebuie să adoptăm și regulamentul privind protecția datelor cu o abordare mai prietenoasă pentru uh, piață. Apoi, în ceea ce privește comerțul electronic, trebuie să deschidem piața pentru uh, livrarea de colete în Europa, să avem servicii poștale mai universale, mai deschise și la un moment dat trebuie să simplificăm și TVA-ul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, Nicola Dante. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să le mulțumesc cele două raportoare pentru raportul pe care l-au elaborat. În primul rând, apreciez această abordare transsectorială și asta se reflectă și în reuniunea noastră. Suntem în uh, hemiciclu, avem foarte mulți membri care participă. Poate că avem opinii diferite, dar suntem împreună și analizăm problema pieței digitale unice și revoluția digitală ne-a afectat viețile chiar dacă ne dăm seama. Cred că este una din căile care ne va duce spre uh, revenirea economică și creează oportunități pentru afacerile mici. După cum au spus membrii IMCO, faptul că economia digitală este online, fără granițe, este deosebit de important pentru piața unică europeană. Aș dori să fac trei comentarii. Unul din aspectele importante este guvernanța electronică. Vom avea administrații digitale, va fi redusă birocrația și vom uh, economisi bani care vor putea fi investiți în altă parte. Avem nevoie de o rețea sigură să ne asigurăm că consumatorii au din nou încredere în rețea. Trebuie să simtă că datele lor sunt în siguranță și că activitățile pe care le fac online sunt sigure. De asemenea, economia de sharing. Aceasta a devenit o realitate mulțumită lumii digitale. Este o realitate diferită față de cea a economiei vechi. Considerăm că Comisia Europeană trebuie să joace un rol important și Parlamentul trebuie de asemenea să contribuie. Mulțumesc! Mulțumesc! Trebuie să recunosc că sunt uh, impresionată de o reuniune care a avut loc chiar înainte acesteia, IMM-urile care fac comerț online. Aș dori să mă acces pe această problemă după ce am uh, auzit comentariile colegilor mei. Unii au avut de făcut reproșuri, au avut de uh, pus o sută de întrebări și apoi au plecat. Mă voi axa pe problema comerțului online. Trebuie să recunosc că această reuniune a fost a, a, cu IMM-uri m-a deprimat. Este al șaptelea an uh, pe care îl petrec în Parlamentul European și vorbim mai mult sau mai puțin despre aceleași probleme în acest domeniu. Îmi amintesc de primul uh, forum al pieței unice care s-a ținut chiar în această sală în 2009, cred. Și unii din dumneavoastră poate vă amintiți, ne-am uitat la un filmuleț în care uh, comercianții online erau întrebați despre problemele pe care le întâmpinau. Uh, era, de exemplu, o doamnă din Austria care producea ulei, din, uh, ulei de dovleac și se plângea că nu poate să vândă uleiul peste graniță sau în Italia din cauza uh, serviciilor de livrare. Era foarte scump să trimită prin poștă coletele. De asemenea, unii s-au plâns de regimele TVA diferite. Uh, era o fată care s-a plâns că îi place să facă cumpărături online, însă nu putea să primească colete din cauza acestor bariere. Iar, spre rușinea mea, astăzi, la acest uh, reuniune a IMM-urile, am auzit aproape aceleași plângeri și este o rușine pentru toți. Acum lucrăm la acest raport din proprie inițiativă și sper că acest raport și faptul că ne axăm pe piața digitală unică va avea acțiuni concrete. În primul rând, un plan de acțiune privind uh, livrarea serviciilor, etichetarea și așa mai departe. Avem nevoie de un calendar clar, de numele celor responsabili, trebuie să facem progrese în această privință și apoi, în al doilea rând, un plan de acțiune cu un scop clar referitor la abolirea acelor 28 de uh, regimuri TVA diferite. S-a spus că este vorba despre suprareglementare, dar nu, acum avem suprareglementare cu 28 de regimuri. Avem nevoie de unul singur. Mulțumesc. Malin Meții. Mulțumesc, felicitări celor două raportoare. Ați făcut o treabă foarte bună. Acum avem o platformă pentru dezbateri. Două comentarii scurte. Protejarea uh, intereselor consumatorilor europeni este uh, deosebit de importantă. Trebuie să ne gândim la încrederea consumatorilor, pentru că altfel uh, nu atingem uh, scopul acestei uh, probleme. Cum putem să știm ce să facem dacă nu există încredere? Încrederea asta la baza acestor eforturi. Trebuie să ne gândim la raportul Curții de Justiții, care a respins uh, regimul Safe Harbor. Toate aceste probleme ale companiilor și consumatorilor trebuie abordate. Protecția datelor este deosebit de importantă de asemenea. Și apoi aș dori să mă refer la pachetul Telecom. În timpul trialogului am trebuit să facem compromisuri. Comisia a căzut de acord să revizuiască directiva privind serviciile pentru a uh, crește drepturile consumatorilor finale, pentru că acestea sunt uh, deosebit de importante și trebuie abordate în mod coerent după o consultație uh, potrivită și după revizuirea cadrului de reglementare. Și ultimul comentariu, tot important, nu putem vorbi despre digitalizare dacă nu abordăm și problema imprimantelor 3D. Aceasta poate să dea loc la abuzuri. Acestea sunt comentariile mele. Mulțumesc! Aș dori să vă informez că directiva privind serviciile universale și drepturile consumatorilor, această problemă a fost ridicată de mine Domnul uh, Buzek și cu mine ne-am întâlnit uh, cu comisarul săptămâna trecută și am discutat programul pe anul viitor și uh, am adus în discuție acest, acest aspect. Doamna Iacosari. Mulțumesc. Este o discuție interesantă. Doamna Coraso a spus că nu noi conducem ca politicieni în Europa și are dreptate. Ar fi bine să recunoaștem că este un teritoriu nou și o aventură. Există multe necunoscute și multe uh, pericole ce pot apărea. Comisia ar trebui să elaboreze un studiu care să analizeze impactul asupra societăților și uh, consumatorilor europeni. Trebuie să ne concentrăm pe cuvinte cheie, incluziune, acces corect și pentru toată lumea și mai ales să ne concentrăm pe grupurile vulnerabile, persoane cu handicap, vârstnicii din societatea noastră care au contribuit la prosperitatea noastră de-a lungul vieților lor și acum ar putea să fie excluși, ar fi un dezastru. S-a menționat deja uh, problema uh, măsurilor care să crească încrederea consumatorilor. Este foarte important. Acum testăm automobile pentru, în ceea ce privește securitatea. Trebuie să testăm și algoritmele, uh, programele pentru a preveni consecințele fatale și nedorite. și sunt sigură că Uniunea Europeană ar trebui să fie un pionier în acest uh, aspect. Mulțumesc, doamna Ceslovski. Mulțumesc, doamna la Mulțumesc. Dezvoltarea mijloacelor de comunicare și accelerarea acestora cere un răspuns rapid al companiilor. Aici, autoritățile juridice și instituționale joacă un rol crucial, sunt capabile să favorizeze contextul economic pentru dezvoltarea companiilor și o uh, relansare economică. Suntem de acord aici. În schimb, lectura propunerii Comisiei și recomandărilor din raport uh, pun, ridică îndoieli. Europa merită altceva decât rețete uh, învechite. Integrarea forțată în piața unică este un proiect politic care ar putea duce la o federalizare care de, ar putea dereglementa piața capitalurilor și bunurilor Deja uh, actorii puternici au de câștigat din această piață și ar putea ca IMM-urile să fie și mai fragilizate și totodată libertățile individuale să fie amenințate. Cred că trebuie să se creeze un big data european. Vorbiți despre infrastructură, echipamente și acoperire, dar nu de costuri. În Franța, multe regiuni sunt încă neacoperite, nu avem tehnologie 3G și dumneavoastră deja cereți tehnologie 5G. În alineatul 6 se menționează preocuparea pentru abordările naționale. Este un concept abstract cu care uh, consumatorul activ nu are nimic de a face da cooperării internaționale, da protecției consumatorului, uh, da serviciilor eficiente și abordabile, da cooperării logistice, da dezvoltării etice, dar nu uh, acestui federalism care ține de o strategie financiară și politică și nu, nu trebuie ca interesele naționale să tacă. Europa viitorului trece printr-o cooperare între staturi. Noi vom depune amendamente uh, pentru a modifica aspectele care sunt contra intereselor naționale și celor uh, care sunt insuficiente în ceea ce privește protejarea datelor uh, companiilor și consumatorilor. Mulțumesc. Doamna Ildiko Galpec, Gunnar, Hökmar și Menar Tezaru. aceștia sunt ultimii patru vorbitori în această ordine. Ildiko, te rog. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi cer scuze pentru faptul că am întârziat, însă a trebuit să particip la o altă reuniune, așa apoi a trebuit să mă grăbesc să vin alături de dumneavoastră. Aș dori să spun că eu sunt optimistă în ceea ce privește subiectul discutat astăzi. Cu toate acestea, în afară de atitudinea mea pozitivă, consider că mai sunt multe de făcut, mai sunt multe obstacole care trebuie să fie depășite și nu putem să avem Mm, destul succes fără a face toate acestea. Cum am spus și înainte, discutăm acest subiect de mult timp și sperăm sperăm deja de mult timp că putem să ajungem la această eră digitală, însă trebuie să ne dăm seama că lucrul acesta nu e foarte ușor. Dacă aruncăm o privire spre Statele Unite, vedem că doar 66 din 600 de companii sunt competitive în domeniu. Și nu putem spune același lucru și pentru companiile europene. Acesta este adevărul trist. Există multe sarcini care ne așteaptă și trebuie să ne trasăm singuri aceste sarcini pentru că avem multe de făcut în ceea ce privește munca noastră legislativă. Am putea să adu- ne aducem aportul la raport, și să le ajutăm pe cele două raportoare prin lucruri relativ simple, prin reducerea obstacolelor la un nivel de considerabil. Pe de altă parte, trebuie să luăm și măsuri de sprijin în ceea ce privește companiile și utilizatorii care nu sunt încă pregătiți să facă față concurenței din acest sector. Trebuie de asemenea să îi sprijinim pe consumatori, să le creștem încrederea și să le construim încrederea și să le aducem garanții de securitate. Aici încă avem întârzieri destul de mari. Cred că acest raport poate să își aducă contribuția. Am început prin a spune că sunt optimistă și sper că acest lucru ne ajută pe toți să mergem înainte. Mulțumesc! Gunnar Högmark. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, cred că avem un teren foarte bun și o bază foarte bună de discuție prin acest raport. Din punctul meu de vedere, trei chestiuni sunt extrem de importante. Prima e că în economia digitală nu există o oportunitatea de a fi numărul 2, pentru că poate fi ales întotdeauna numărul 1. Și aici e o schimbare de logică uriașă. Dacă încercăm, dacă cineva ar dori să facă acest lucru, să apere Europa ținându-i pe ceilalți în afară, rezultatul ar fi următorul că ne-am apărat pe noi de propria noastră competiție. Dacă ne dorim într-adevăr să jucăm un rol la nivel global, trebuie să avem o deschidere globală astfel încât să înregistrăm succese. Aceasta este consecința discuției privind fluxul de date și ține foarte mult de abordarea noastră în acest sens și apoi de competiția globală. O a doua chestiune, dacă ne dorim să avem un rol de lider, atunci trebuie să acceptăm schimbările pe care le aduce cu sine digitalizarea trebuie să avem o minte deschisă spre noi modele de afaceri care se nasc din aceste dezvoltări digitale. Cu toții discutăm despre liberalizare și așa mai departe. Trebuie să analizăm aceste fenomene pentru că acestea transformă economia noastră și competitivitatea noastră. Și apoi, în ultimul rând, toate acestea au legătură cu faptul că acum ne apropiem de această digitalizare și de internet, care se duce spre un alt stadiu. Toate tehnologiile vor face încă un pas înainte. Și am discutat și am discutat când aveam discuții despre internet și alte lucruri. Internetul, internetul și dereglementarea vor duce la schimbări nu doar în acest sector, ci în toate părțile societății și trebuie să avem un rol de lider. Noi trebuie să avem precondițiile tehnice de care este nevoie. Cred că sarcina noastră principală acum este să ne asigurăm că noi, europenii, putem fi lideri în ceea ce privește internetul pentru că trebuie să fim lideri în ceea ce privește serviciile mobile, afacerile mobile și tot ce reiese din acestea. Și e ceva ce putem alege, pentru că putem alege să lăsăm să fie America sau Asia în rolul de lider sau să luăm o decizie în ceea ce privește spectrum, astfel încât Europa, industria europeană de la telecom la automobile să aibă funcția de lider. Mulțumim! Mulțumesc mult raportorilor și mult succes. E clar că nu va fi niciodată ușor. Am observat ceea ce se întâmplă și din exterior, dar m-am și implicat pe cât a fost posibil. Știu că suntem foarte norocoși pentru că avem un vicepreședinte foarte inteligent, domnul Ansip, care are succes, dacă e să ne uităm la curiculumul acestuia, modernizarea Estoniei, care este o țară lider în lume în ceea ce privește internetul. Se organizează acolo alegeri pe internet care au succes, așa că noi suntem foarte norocoși. Și cred că trebuie să ascultăm fiecare cuvânt pe care îl pronunță, pentru că el e marea noastră speranță. În această revoluție avem nevoie întotdeauna de cineva care să poarte standardul, de cineva care să ne ajute ajute, să ne împingă înainte și dumnealui e cel care poate să facă acest lucru. Trebuie să muncim împreună cu el. Va fi dificil pentru noi, pentru că acasă există alegeri populiste care pe termen scurt, da, probabil ne vor aduce beneficii, vom câștiga anumite alegeri, dar să pedepsim uh, companiile, cum s-a întâmplat cu Uber în Franța, nu e bine. Nu îi ajutăm nici pe șofer, nu îi ajutăm nu ajutăm pe nimeni acționând asta, ci afectăm această revoluție digitală și viitorul nostru, penalizând companiile americane. Ceea ce se întâmplă cu Google, nu aducem niciun beneficiu Europei. Trebuie să ne gândim mai în profunzime, pentru că și acționarii sunt și europeni, e o companie publică nu una locală, este o companie mondială, deținută de toată lumea. Așa că trebuie să fim uniți, trebuie să luăm decizii severe. Și dacă nu înțelegem ceva, haideți să nu fim populiști, haideți să-i întrebăm pe experți să ne dea o opinie echilibrată. Dacă dăm cu toții dovadă de echilibru, atunci cred că putem ajuta Comisia ca într-adevăr să impulsioneze acest uh, proces și să le dea o șansă tinerilor. Mulțumesc, Renate Soro. Îmi pare rău că sunteți ultima. Sunteți ultimul. Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte pe scurt. Acum, la final, aș dori să mai adaug niște puncte. În primul rând, aș dori să le mulțumesc, doamnă raportor, pentru că au pregătit această bază pentru munca noastră. Și aș dori să vă mulțumesc și pentru discuțiile pe care le-am avut astăzi. Pozițiile au fost foarte diferite și ne arată că ne aflăm la începutul unui proces. Nu vreau mm, să fac declarații populiste, să par un populist sau să par cineva care pur și simplu spune că trebuie să ne apărăm de ceilalți, însă totuși vreau să ating niște puncte. În ziare, acum putem să vedem că a apărut o companie EMC Square care a fost cumpărată uh, mai există și alte asemenea cazuri, alte companii care furnizează servicii pentru big data, volumele mari de date și așa mai departe. În Europa mai există o singură companie care încă poate să facă față concurenței în ceea ce privește acest domeniu de supercomputing din Europa. Am văzut multe companii dispărând în sectorul TIC, companii care furnizau, de exemplu, echipament de rețele. Dacă ne uităm ce s-a întâmpl- la ce s-a întâmplat în ultimii șapte ani, putem, de exemplu, ce s-a întâmplat cu Nokia și ce sisteme de operare au adoptat acestea. Trebuie să vedem ce se întâmplă în industria TIC. Noi am pierdut bătălia în ceea ce privește sistemele de operare și acum pierdem bătălia și în ceea ce privește platformele folosite pe internet. Așa că trecem de la un internet care era deschis pentru toată lumea spre un sistem în care avem platforme închise care nu sunt deschise competiției. E ceva ce trebuie să analizăm. Mulțumim foarte mult, spune doamna președinte. Mai avem interpretare timp de patru minute, înainte ca o parte dintre interpreți să ne părăsească. Și în aceste patru minute, Comisia Europeană va răspunde la tot ceea ce s-a spus în ultimele două ore, corect? Bun, Comisia, doamna Gerard de Graf, director în ceea ce privește economia digitală și coordonarea. Doriți să faceți niște observații? Sunt sigură că vom mai găsi cândva timp să auzim reacțiile dumneavoastră. Mulțumesc, doamnă președinte, voi vorbi mai cu viteză sau voi spune mai puțin decât mă pregătisem. În primul rând, noi salutăm acest raport Cred că prioritățile și sprijinul pentru aceste priorități, nivelul de ambiție de care s-a dat dovadă, faptul că trebuie să se acțiuni concrete și trebuie să existe o implementare ca atare, toate acestea pot fi salutate. E important ca acest raport, dacă este adoptat în ianuarie, atunci Comisia poate să țină într-adevăr cont de el. Cred că e important să avem o aceeași analiză a problemei. Ce am dedus din intervențiile de până acum? Aceștia sunt de acord că una din problemele fundamentale pentru piața unică digitală e tocmai fragmentarea. O armonizare minimă care a fost căutată în ultimii ani Până la urmă s-a ajuns totuși la 28 de regulamente diferite și o problemă pe care domnul Schwab, doamna Tum le-au subliniat, dacă ești o întreprindere mică, vrei să crești, trebuie să o faci de 28 de ori. E suprareglementare și e greu pentru consumatori. Niciodată nu știi dacă vei fi destul protejat sub legislația unui alt stat membru. Deci aici uh, este o problemă de încredere. E o problemă de analiză pe care trebuie să o abordăm cu toată forța am mai auzit și niște, valori, niște principii de valoare pe care membrii le-au subliniat. O abordare exhaustivă. Nu e un meniu din care putem alege ce ne place. Nu, trebuie să lucrăm împreună, trebuie să uh, urmărim principiile unei mai bune reglementări și trebuie să vedem exact care sunt principiile asupra cărora se cade de acord pe, de, de, pe parcursul negocierilor. Trebuie să fim neutri din ceea ce privește tehnologia, pentru pentru că tehnologia se schimbă foarte repede, trebuie să avem tot timpul un ochi spre viitor, trebuie să fim pentru inovare, trebuie să ne axăm pe competiție, trebuie să ținem cont de faptul că nu suntem singuri. Noi facem parte dintr-o economie mai largă cu care suntem foarte conectați, așa că trebuie să avem o privire globală, să ne asigurăm că există un teren comun, să ne asigurăm că există echitate și securitate. Toate acestea au fost atinse de membrii care au luat cuvântul în această după amiază și Comisia este de de acord cu cele spuse. Un membru, cred că a spus că Comisia încearcă să impună niște ținte asupra statelor membre. Nu, nu e adevărat. Noi măsurăm progresul care se face în statele membre, dar nu impunem niciun fel de ținte, ca de exemplu un număr de consumatori online care ar trebui să cumpere într-un anumit stat membru. Foarte pe scurt, pe niște puncte specifice acum, comerțul pe internet cu în comparație cu ce se întâmpla acum 25 de ani, există și bariere ridicate de companii private. Așa că în ceea ce privește comerțul pe internet și blocajul geografic, trebuie să adresăm acele cazuri în care asemenea blocaje nu sunt justificate, mai ales în ceea ce privește cumpărarea pe internet. E nevoie de instrumente adecvate, astfel încât să ne adresăm și aceste probleme cu blocajul geografic nejustificat. Deocamdată nu am văzut referințe în acest sens în raportul dumneavoastră. În ceea ce privește rețelele, da, trebuie să ne ducem la îndeplinire sarcinile, dar membrii au spus și că sectorul public este foarte implicat acum, să fie folosite fonduri structurale în acest sens. Apoi, trebuie să se facă multe investiții din partea industriei, trebuie să ne asigurăm că suntem lideri în ceea ce privește internetul 5G și așa mai departe. Trebuie să ne asigurăm că există certitudine juridică în ceea ce privește datele, portabilitatea, proprietatea și așa mai departe. Comisia analizează cu atenție toate aceste puncte. Un ultim punct. Oameni mai bine pregătiți, fără aceștia nu putem să ne atingem obiectivele. Vă mulțumesc mult, doamnă președinte. Vă mulțumim, domnule de Graf. Avem un al doilea vorbitor din partea comisiei sau nu? Bine, mulțumim foarte mult. Acum, doamnele raportor, dacă doresc să ia cuvântul cu câte un rezumat scurt, vom continua să avem interpretare în următoarele limbi. Greek. But the others are leaving. Thank you very much. Însă ceilalți interpreți pentru celelalte limbi ne vor părăsi. Okay. Uh, thank you. So, uh... Mulțumesc. Vă mulțumesc tuturor pentru comentariile pe care le-ați făcut. Foarte pe scurt voi atinge câteva dintre chestiunile menționate. Un lucru despre care ar vorbit mulți dintre dumneavoastră sunt platformele. Cred că comentariile care au venit din partea dumneavoastră reflectă și faptul că nu e posibil să avem un regulament care să se potrivească tuturor pentru platforme, pentru că acestea sunt atât de diferite. Ce e o platformă? Care e definiția unei platforme? Și există o privire generală, o privire de ansamblu în ceea ce privește platformele. Cred că acesta e un punct într-adevăr important. Pe anumite chestiuni în care am fost criticați, de exemplu în ceea ce privește chestiunile legate de protecția datelor și abilitățile digitale, că acestea nu se regăsesc în document, țin să vă amintesc faptul că avem acest raport comun, avem diferite comisii care au competențe directe, protecția datelor ține de Comisia Libe, abilitățile digitale naționale de împâlă și cult, care vor discuta mai pe larg aceste aspecte și își vor aduce aportul la raportul nostru. Așa că noi pur și simplu ne-am limitat la competențele pe care le au comisiile noastre. Apoi, în ceea ce privește infrastructura, sunt total de acord că dacă nu există acces la internet, atunci nu putem vorbi despre o piață unică digitală. De asemenea, consider că e foarte important ca aceste reguli sau regulamente să facă față viitorului și să fie neutre din punct de vedere tehnologic, astfel încât să poată să fie pusă în aplicare pe parcursul trecerii timpului. Andrea Schwab vorbea despre tranziție, da, și traduceri, da, sunt foarte de acord. Vorbim și de impozitare. Impozitarea este cea care pune piedici în ceea ce privește piața unică digitală nu neapărat impozitele ca atare, ci felul în care sunt administrate taxele și impozitele. Ar putea să existe rate diferite, însă în același timp ar putea exista posibilități online de uh, a depune aceste formulare. Formularele sunt destul de asemănătoare, deci le-ar fi ușor IMM-urilor să îndeplinească astfel de operațiuni pe internet. Apoi sunt de acord cu Dan Dalton, da, încrederea este un element cheie. Însă trebuie să spunem și că nu putem să reparăm acum ceva ce nu e stricat. Pentru că dacă funcționează, haideți să nu începem noi să reglementăm acolo. Apoi, în ceea ce privește internetul, internetul ca fiind global, da, sunt, uh, de, sunt de acord. Însă când vorbim de piața unică digitală în Europa, atunci cel mai mare obstacol e că avem 28 de regimuri diferite. Așa că trebuie în primul rând să abordăm această chestiune în raportul nostru și nu putem să o facem la nivel global. Pentru a încheia, vreau să mai spun că e important să nu pierdem din vedere ce ne dorim să obținem prin acest raport. Vorbim de piața unică digitală, bunurile și serviciile să poată să circule liber între granițe, în sfera digitală. Cred că acesta e elementul important. Mulțumesc! Evelyn Gerhard. da, mulțumesc și eu aș dori să le mulțumesc uh, tuturor pentru um, comentariile numeroase. Apoi, E clar că să se meargă la nivel național e un drum greșit. Nu putem crede că un stat național astăzi poate veni cu răspunsul la provocările în fața cărora ne aflăm. Răspunsul poate să fie doar unul european, doar așa putem să găsim soluții. Și apoi încă un domeniu care eu cred că e foarte important și care a fost uh, menționat de colegii mei, are de-a face cu consecvența cu viața de zi cu zi a oamenilor și aceasta este cea importantă și de care trebuie să ținem cont în munca noastră. Bineînțeles, aici intervine protecția consumatorilor, drepturile utilizatorilor, dar și condițiile de muncă ale oamenilor. Și v-aș da și un exemplu, încă o dată s-a criticat faptul că Uber în Franța a fost criticat, însă eu pot să înțeleg foarte bine acest lucru. Uber a permis uh, unor persoane să lucreze individual fără asigurări sociale și fac concurență unor altor companii care există deja, alte companii care trebuie să fie acum, care sunt mai scumpe pentru că au șoferi licențiați, au asigurări sociale. Și atunci ce ne dorim de fapt pentru piața muncii, pentru angajați? Să ne dorim să fie asigurați sociali, angajații, lucrătorii, care sunt importanți în ceea ce privește economia, sunt la rândul lor consumatori, pe ei dorim să-i ajutăm sau pe ceilalți. Și acestea sunt chestiuni pe care trebuie să le tratăm împreună. Protecția datelor, protecția consumatorilor, neutralitatea rețelelor, toate aceste elemente au o importanță foarte mare și le vom aborda împreună cu celelalte comisii care au competențe pentru că avem deja o împărțire clară și și drepturile de autor, bineînțeles, și, și, și. Sunt multe lucruri care nu apar în raportul nostru, pe de o parte pentru că nu avem destul spațiu sau pentru că alte comisii sunt competente. Un punct în care cred că suntem foarte mulți dintre noi de acord are de-a face cu platformele. Nu există platformă o platformă. Există o mare diversitate de platforme și eu nu cred că putem găsi o definiție pentru această diversitate de platforme pe care o avem. Avem pe de o parte motoarele de căutare, apoi avem furnizorii de, inter... de servicii pe de altă parte, platforme de cercetare pe, de altă parte și mai putem avea și rețelele sociale, care și ele vor să conlucreze, dar care nu au un context uh, comercial sau nu e principal acesta. Toate acestea sunt lucruri diferite pe care trebuie să le abordăm și care merg mână în mână. Toate acestea trebuie să le analizăm și să avem grijă cum procedăm de aici încolo. Eu mă bucur deja de munca care ne așteaptă. Vom avea discuții foarte interesante și pe viitor, cu siguranță și cu raportorii și raportorii din umbră din celelalte comisii. Și mie îmi place foarte mult, e foarte bine să lucrez cu oameni care au fost aleși, să faci ceva împreună cu ei și să lucrez cu ei. Vă mulțumesc frumos! Thank you very much, everyone. Mulțumesc mult tuturor pentru ședința din această după masă. Aș dori să vă duc aminte că termenul pentru amendamente este joi. Votul va avea loc pe data de 14 decembrie, într-o luni, seara în Strasburg. Este bine de știut că Comisia Europeană va ține seama de rezultatele noastre în munca sa, iar în ceea ce privește înțelegerea problemei, vreau să vă aduc aminte că avem foarte multe probleme disparate aici. Și cu siguranță raportul va fi lung. Îi mulțumesc și colegului Ierj Buzek pentru faptul că a coprezidat această ședință și mulțumesc Comisiei ITRE și dau cuvântul și dumneavoastră acum. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, pentru cooperarea dumneavoastră, mulțumesc și colegilor asistenților, consultanților și, de asemenea, au fost și cetățenii noștri aici în sală, în tribună și a fost foarte bine că am putut dezbate toate aceste teme de față cu cetățenii. Sper că au înțeles mult din această discuție. Poate unii dintre ei erau familiarizați cu aceste teme pe care le dezbatem. Vă mulțumesc foarte mult și vă urez mult succes până la următoarea întâlnire, președinte, și sper că pe intervenție fără microfon. Deci sper că pe luni, 14 decembrie, va fi un vot foarte lung. Deci cred că votul va fi foarte lung luni, 14 decembrie la Strasburg, așadar să știți că s-ar putea să dureze mult seara. Vă mulțumesc!